Thank you very much. Sesiunea se deschide. Mulțumesc uh, tuturor pentru participare în această după-amiază. Este o experiență nouă să fim din nou în această sală. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor um, unităților uh, care au participat, de GINLO, de GINTE, de GECOM și așa mai departe. Vom începe imediat. Aș dori să insist asupra faptului că este un test tehnic. Vrem să verificăm că totul funcționează, dacă microfoanele merg uh, cum trebuie, luminile, video și așa mai departe. Nu ne interesează astăzi, uh, spune vorbitorul, uh, calitatea neapărat a muncii interpreților, ci mai ales aspectele tehnice, dacă totul funcționează. Cred că ați văzut uh, cu toții programul. Vom începe cu câteva dezbateri. Prima referitoare la pescuitul în Atlanticul de Nord, și apoi liniile directoare pentru bugetul 2015. Uh, Am uh, ales aceste dezbateri din două motive. În primul rând, pentru că sunt subiecte atât de fascinante încât uh, cu siguranță vă vor ține trezi, trezi în această după-amiază. Um, pe de altă parte însă nu este chiar atât de important ce se spune în dezbatere, ci mai ales părțile tehnice. Deputații uh, sunt uh, rugați să testeze uh, cartonașele albastre și să facă solicitări referitoare la regulamentul de procedură și um, ca într-un adevărat plen, sunteți rugați să interveniți uh, stând în picioare. Sesiunea s-a deschis. Trecem la punctul, punct, primul punct de pe ordinea de zi. Primul punct e, se referă la pescuit, o întrebare orală referitor la pescuitul de macro în Atlanticul de Nord-Est și o întrebare referitoare la un alt pește. Ce?